hearing? <laughs> Sorry, I'm just looking for the, for the So, colleagues, our next and last... Stimați colegi, următorul nostru subiect înainte de pauza de prânz este declarația Comisiei cu privire la coordonarea ajutorului umanitar și a reconstrucției pentru Haiti. Aș vrea să îi rog pe cei doi comisari, doamna Gheorgheva și domnul Pibalx, să ia loc. And I might ask Madame Georgieva to... Am să rog pe doamna Gheorgheva să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să mă adresez uh, tuturor distinșilor deputați din această sală cu um, o apreciere a um, importanței pe care acest Parlament o acordă situației din Haiti. Uh, am să-i dau uh, în curând uh, cuvântul și domnului Pibalx, care va vorbi despre eforturile de reconstrucție în Haiti, însă înainte de asta am să vorbesc despre provocările umanitare în următoarele luni și despre modul în care Comisia Europeană le abordează. În primul rând, este vorba de continuarea asistenței umanitare, în, în special în adăpost, um, servicii de uh, salubritate și um, servicii medicale. Este vorba de furnizarea de locuințe pentru locuitorii din Port-au-Prince, dar aceasta este o provocare uh, care ține de uh, regimul de proprietate, de înlăturarea um, deșeurilor și așa mai departe. Între 10.000 și 30.000 de oameni locuiesc în case improvizate, însă acum se apropie și uraganul sezonier și aceste persoane trebuie să fie îndepărtate din zonă. De aceea este nevoie de întărirea abilităților de gestionare a taberelor de sinistrați. Apoi uh, acordăm o atenție deosebită um, uh, stocurilor. Multe dintre acestea s-au epuizat um, și acum începem să le completăm. De aceea, Serviciul de Protecție Civilă din Haiti trebuie să fie întărit. În al doilea rând, am uh, adoptat o abordare uh, pentru a ține seama de nevoile oamenilor și de a furniza asistență acolo unde se află persoanele pentru a evita deplasările în masă. Vrem să ne asigurăm că asistența noastră ajunge în toată țara, nu doar în Port-au-Prince și astfel am contribuit la reducerea presiunilor din capitală. În aceeași logică am uh, aplicat uh, și o abordare pe uh, insule, pe mm, locații, fie că este vorba de mm, uh, stocuri de ajutor pentru sezonul uraganelor. Nu am uitat de aceste aspecte în programul nostru de recuperare. În al treilea rând, ne asigurăm că mm, donatorii se coordonează astfel încât să furnizeze un ajutor optim. Aceasta este o provocare majoră, însă noi am avut o voce puternică în cadrul coordonării umanitare la nivelul ONU. Când am fost în Haiti, impresia mea a fost că ne-am descurcat foarte bine, atât în ceea ce privește echipele de salvare din țară, cât și în ceea ce privește demersurile noastre. De asemenea, în demersurile noastre de reconstrucție colaborăm cu mm, uh, direcția domnului Bibalx pentru a facilita tranziția și am să vă dau și două exemple. Unul este în sectorul alimentar unde încurajăm achizițiile de hrană de la nivel local. Chiar dacă este mai costisitor, îi încurajăm pe partenerii noștri să apeleze la producătorii locali pentru a-i ajuta pe aceștia să-și revină. Evident, aceasta contribuie la eforturile de reconstrucție. De, a, de asemenea, uh, sprijin sprijinim și uh, programe de investiții în um, scopul reconstrucției. În fine, ne concentrăm pe rezultate. Europa este numărul unu în ceea ce privește volumul de ajutoare și trebuie să fie numărul unu și în ceea ce privește rezultatele. Și acum am să-i dau cuvântul domnului Pibalks. Mr. Peebles has the floor. Domnul Peebles are cuvântul. Domnule președinte, stimați membri, voi începe prin a spune că Uniunea Europeană a promis 225 de miliarde de euro. Sunt uh, cel mai mare donator și cel mai mare uh, contribuabil la planul, planul de reconstrucție al guvernului haitian. A fost un angajament comun al Uniunii Europene, a venit din comunitățile din Franța și Spania, însă sunt mândru că și țara mea a promis sume suplimentare. Conferința donatorilor a, a decurs într-un spirit foarte bun. Au fost prezenți mulți actori implicați care au văzut că ONG-urile, inclusiv ONG-urile europene, au participat și s-au introdus și mecanisme de coordonare uh, sub coordonarea lui primului ministru și a lui Bill Clinton, uh, un mecanism care garantează că uh, banii nu vor fi irosiți sau folosiți în alte scopuri. Acum este important să ne concentrăm o acțiune eficientă a ajutoarelor. Comisia și statele membre revizuiesc un document strategic pentru Haiti. Pentru a susține eforturile noastre comune, vom urgenta uh, introducerea de uh, case în Haiti și locuințe. Eu voi merg în, merge în Haiti în această săptămână pentru a acorda susținere pe termen lung uh, pentru reconstrucție și guvern, guvernare. Vom semna acorduri financiare pentru mai mult de 200 de milioane de euro și vom inaugura câteva dintre uh, lucrările pe care le-am susținut, cum ar fi uh, reabilitarea drumurilor dintre Port-au-Prince și alte regiuni. prin consolidarea capacităților guvernamentale, consolidăm și uh, putele Ministerului de Interne. Voi inaugura și o școală din Mirabel, uh, ceea ce uh, stă dovadă a accentului pe care îl punem pe educație. De asemenea, vom acorda mai multă, mai multă susținere bugetară. Avem măsuri de precauție, mai multe vizite și trebuie să garantăm că uh, sumele vor fi folosite în scopurile corecte. De asemenea, vom monitoriza procesul de reconstrucție prin vizite uh, frecvente. Aș pune de asemenea uh, Uh, accentul că nu este vorba doar despre mine, este vorba de întregul colegiu, Cristalina, doamna bar- baronesă Ashton, domnul Michel Barnier va vizita peste câteva luni Haiti. Este vorba despre uh, implicarea nu doar a comisarului responsabil, ci al întregului colegiu. Uh, de asemenea, ne confruntăm cu o mai bună aplicare a asistenței noastre Haiti nu trebuie să revină la situația de dinainte. Pentru a împiedica acest scenariu, trebuie să încercăm să fim eficienți și am menționat deja felurile în care putem atinge scopurile noastre. Însă responsabilitatea majoră este a autorităților și a populației din Haiti. Există două aspecte în special. Pe frontul social, guvernul trebuie să fie încurajat să intre în contact apropiat cu opoziția și cu societatea civilă. Pentru a avea un consens general în ceea ce privește dezvoltarea și pentru a promova stabilitatea necesară pe partea economică, cadrul macroeconomic prezentat în Europa trebuie să fie mai riguros și să fie combinat cu o cale clară spre dezvoltare și ieșire din sărăcie și inegalitate. Vă mulțumesc, domnule președinte. I thank you, Commissioner. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum vorbitorii în numele grupurilor și începem cu domnul Mitchell din partea PPE. Mulțumesc, și aș dori să mulțumesc ambilor comisari. Trei aspecte aș fi vrut să menționez. Unul se referă la metodele și măsurile care trebuie să fie folosite pentru a face față nevoilor de dezvoltare și reconstrucție din Haiti și, în al doilea rând, să ne asigurăm că angajamentele pe care ni le luăm vor fi și respectate și, în al treilea rând, să vorbim despre uh, drept drepturile privind proprietățile și uh, problema oamenilor care trăiesc, spre exemplu, în tot felul de barăci care sunt construite pe terenul care nu le aparțin. Să începem cu problema reconstrucției și a lucrărilor de reconstrucție. Recent am participat la întâlnirea organizată de Banca, Banca Mondială Chiar am făcut o lansare în numele acesteia a unui document în care se explica și se propunea modalitatea prin care acest proces de reconstrucție ar trebui să aibă loc Uh, și asta într-un manual foarte bine uh, că conceput. Vom folosi acest manual sau vom folosi măsuri asemănătoare pentru a ne asigura că efortul de reconstrucție din Haiti sunt derulate în mod corespunzător. Banca Mondială a făcut o treabă extraordinară în acest sens. Există raportul, a participat și ambasadorul haitian la lansarea acestei cărți. În al doilea rând, în ceea ce privește angajamentele pe care ni le asumăm, mă bucur să aud cele spuse de comisie și anume suma de 200 de milioane care vor fi expediate imediat. Uh, ne vom mai vedea oare peste un an sau peste cinci ani și să discutăm această problemă și, sau până la urmă chiar o să începem să ne respectăm angajamentele de donatori pe care ne-am luat în fața unei țări sărace care singură nu are cum să se descurce. Și a treia observație măsura distrugerilor în Haiti a fost atât de mare încât trebuie să nu pierdem din vedere daunele adevărat, dar trebuie să vedem și de ce au fost atât de mari acele daune. Oamenii care nu aveau o casă trăiau pur și simplu în Uh, barăci, în niște prăpăstii, pe coaste și așa mai departe, pe costișe, în condiții necorespunzătoare. Dacă ar exista acolo un drept al proprietății oamenii, dacă ar ști că e terenul lor, ar investi în ceva care devine de rău ar ține uh, la eventuale daune de acest gen pe viitor. De aceea propun și acest subiect ca fiind unul de reflexie în cadrul aceleași probleme și doresc să mulțumesc încă o dată Comisiei și Comisarul pentru această problemă. Mulțumesc, domnule Mitchell, și acum doamna Crețu din partea socialiștilor democraților. Un minut și jumătate. Domnilor Comisar, situația din Haiti este departe de a se fi stabilizat după cum au subliniat cei doi comisari doamna georgieva care a fost în haiti la sfâritul lunii martie i domnul piebalgs. acelai lucru îl spun i lucrătorii umanitari care sunt uh, prezeni la faa locului pentru a distribui ajutoare i pentru a ajuta la reconstrucie dacă în capitală situaia pare să se normalizeze măcar în ceea ce privete viaa de zi cu zi a oamenilor cred că acum eforturile trebuie concentrate asupra provinciei unde sunt în continuare mari probleme. lucrurile sunt cu atât mai urgente i mai îngrijorătoare cu cât se apropie sezonul ploios i starea infrastructurilor de transport poate duce la întreruperea fluxurilor de ajutoare destinate nevoilor de zi cu zi ale populaiei eforturile de reconstrucie sunt abia la început după cum ai spus i este evident că vor apărea în continuare i alte probleme legate de infrastructuri de asigurarea unor condiii decente de locuit pentru populaie de asigurarea funcionării unui minim de servicii publice de educaie i de sănătate. vor apărea de asemenea probleme legate de fora de muncă necesară de gradul ei de pregătire o mare problemă o reprezintă copiii orfani sau despării temporar de familie care sunt într o situaie dintre cele mai fragile i mai periculoase pentru viitorul lor. cred că trebuie să acordăm o atenie mai mare acestui aspect al crizei umanitare din haiti pentru că au fost i sunt probleme cu traficul de copii i adopțiile abuzive nu în ultimul rând a vrea să spun că mă bucur că gestionarea problemelor din haiti rămâne o prioritate pentru comisie i vă asigur că acelai lucru se întâmplă i pentru toi membrii ai comisiei de dezvoltare. mulumesc foarte mult! Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Goerens, pentru și Două minute. Domnule președinte, în Haiti, apropierea sezonului uh, ploios uh, face indispensabilă asistența umanitară și alte măsuri de urgență. O măsură de urgență este să furnizăm adăposturi într-un număr suficient. Această măsură este cu atât mai pertinentă cu cât uh, construcția de noi locuințe durează foarte mult plus că se apropie sezonul ploios, ceea ce ne face să ne temem de ce poate fi mai rău. Cred că dacă amânăm reconstrucția, ar fi o abordare irresponsabilă. Deci tot, trebuie să facem totul în același timp. Trebuie să, facem, să acordăm ajutor uh, umanitar și trebuie să întreprindem lucrări de reconstrucție în același timp. Relansarea economică este foarte importantă pentru a asigura dezvoltarea durabilă. Apoi, întărirea capacității bugetare a Haiti este la fel de importantă, alături de angajarea în descentralizare monitorizare. Conferința donatorilor din 31 martie la sediul ONU a fost un succes. Ce trebuie să rămână din această conferință? pe lângă necesitatea ajutorului umanitar, trebuie să ținem seama de o redemarare rapidă a economiei. Și uh, cred că va trebui să existe o capacitate de creștere de 8% în următorii 5 ani. În al doilea rând, relansarea sectorului agricol este prioritatea economică majoră. Astăzi, Haiti are nevoie de 80% din veniturile din export pentru a-și finanța exploatările agricole. În trecut, Haiti a avut perioade de autosuficiență alimentară. În al treilea rând, trebuie să existe criterii de pertinență, eficacitate și durabilitate care trebuie să fie luate în considerare pentru a evalua dezvoltarea Haiti. În al patrulea rând, populația țării trebuie să fie eh, consolidată și în al cincilea rând trebuie să se acorde, să se instituie fără întârziere un sistem de ajutor umanitar care să mutualizeze acest uh, sprijin din partea tuturor uh, donatorilor internaționali. Deci trebuie să punem în aplicare rezultatele raportului lui Michel Barnier. Apoi, uh, răspunsul european va fi fost decisiv și de aceea mulțumesc înaltului reprezentant, mulțumesc comisarilor uh, Pibalx și Gheorgheva care merită recunoaștere cunoștința noastră. Mulțumesc, domnule Görens. Acum, domnul Czarnecki din partea grupului ECR. Timp de un minut, vă rog. Mulțumesc în numele grupului meu politic și în numele coordonatorului nostru, domnul Deva. Aș dori să subliniez că ajutorul acordat în prezent pentru Haiti este de trei ori mai mare decât așteptările guvernului haitian. Se vorbește de 11,5 miliarde și aș ține să subliniez că în următorii doi ani Uh, guvernul american va acorda mai puțin de 4 miliarde. Infrastructura este un obiectiv cheie pentru acest ajutor, după cum a spus deja domnul Deva. Guvernul din Haiti este într-o situație fragilă. Există o serie de elite și este important ca Uniunea Europeană să știe exact unde ajung fondurile. Mulțumesc, domnul Le Hayerc. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Trebuie să avem grijă ca promisiunile cu privire la uh, donațiile făcute la conferința donatorilor să se transforme în sume reale și acestea trebuie să ajungă tot la modul real la destinatarii lor. Firește, nu consider că acest lucru este suficient pentru a asigura o reconstrucție durabilă a statului Haiti, acest popor în fața căruia suntem datori într-o mare măsură. Chiar cetățenii europeni s-au arătat foarte generoși în manifestările lor de solidaritate, însă, din păcate, există riscul să uităm sau să dăm uitării tragedia pe care o trăiesc confrații noștri haitieni sau, da, și așa cum a spus și dumneavoastră, e o situație de urgență pentru că pot uh, să intervine și uh, alte cicloane și să agraveze și mai mult condițiile de viață ale cetățenilor. Trebuie în mod urgent să reconstruim școlile, spitalele, locuințele, iar guvernul haitian a trebuit să evacueze anumite tabere. Este o nevoie imperioasă să repartizăm mai bine atât grijile medicale cât și ajutoare alimentare și să se pună la punct un nou proiect agricol și rural durabil, astfel încât Haiti să dispună de o siguranță alimentară ajutorul internațional și coordonarea acestuia trebuie să aibă în vedere accesul populației haitiene la drepturile fundamentale. Spre exemplu, de ce să nu ținem cont de faptul că toate piețele publice de reconstrucție ar trebui să țină cont de aceste drepturi și să includă o serie de clauze pentru crearea de locuri de muncă, pentru sănătate și așa mai departe. E nevoie de o bună coordonare a ajutorului de reconstrucție și acest lucru nu se poate face dacă ne sprijinim pe popor, pe organizațiile sindicale, pe ONG-uri, pe organizațiile producătorilor agricoli. Trebuie să stimulăm astfel elaborarea unui nou proiect pentru Haiti care să urmărească eliminarea excluziunii sociale, sărăciei, dependenței și dominației economice și politice. Să nu uităm niciodată că această stare de precaritate și de restriște a Haiti se datorează unui cutremur și în același timp se datorează unei dominații și a unui jaf pe care l-au făcut mai multe țări asupra acestei țări. Suntem așadar obligați să respectăm suveranitatea sa economică și economică, deși trebuie să ne arătăm solidar. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Belder, un minut. Dank u wel, meneer de voorzitter na de ramp is in korte tijd een assessment gemaakt. Uh, s-a făcut o evaluare a situației și a nevoii de ajutoare. O organizație neguvernamentală din Olanda a spus că nu s-au folosit uh, capacitățile locale pentru ajutarea populației, ceea ce ar fi fost până la urmă o prioritate, iar autoritățile din Haiti au fost foarte implicate în procesul de uh, reconstrucție. ONG-urile europene nu pot să ia locul uh, contactelor locale și nici a instituțiilor, iar instituțiile europene ar trebui să aibă în vedere acest lucru. E nevoie ca la nivelul haitienilor să existe un consens. Cât privește ajutorul alimentar din partea Statelor Unite și altor țări, sunt foarte bune, însă siguranța alimentară și agricultura haitiană au fost distruse astfel încât s-a ajuns la o dependență în proporție de 50% de importuri și de ajutoare. Există o dependență așadar alimentară, deci ar trebui să se garanteze siguranța alimentară pe plan local și aș dori să cer comisiei să își orienteze reflecția în acest sens. În aceste zile am citit într-un ziar german ceva în legătură cu situația din Haiti și, într-adevăr, este pur și simplu sfârșietor să vedem ce se întâmplă acolo. Sper că acestea vor fi și prioritățile Comisiei Europene și toate cele bune din partea mea. Mulțumesc foarte mult și acum urmează domnul Mauro. Timp de un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și spiritului concret de care au dat dovadă comisarii. Deja s-au făcut multe, cu siguranță. Cred că se poate spune că nu putem, sigur, să le mulțumim cu atât, însă un program pe termen foarte lung, aproape permanent și care mai mult că niciodată este necesar, având în vedere condițiile apocaliptice pe care traversează această țară momentul de maximă urgență probabil că nu s-a încheiat, uh, ca și în prima zi și se moare în continuare de foame, de sete și mai mult de un milion de persoane de pe acea insulă au rămas fără adăpost și cât de curând se vor confrunta cu sezonul ploios și cu uraganele. Ce se întâmplă așadar? Cum a spus și doamna comisar, trebuie să fie sporită coordonarea între instituții și trebuie să corelăm această coordonare cu un raport mult mai eficient cu ONG-urile, mai ales cu acele ONG-uri care acționează la fața locului și care sunt capabile să exploateze resursele cetățenilor din Haiti și anume să uh, insufle uh, sentimentul de răspundere a cetățenilor haitieni. Trebuie să fim cu toții pe deplin conștienți că suntem un punct de referință pentru Haiti și poporul său și asta înseamnă să îi facem să înțeleagă că dorim să renască demnitatea fiecarei persoane pentru ei acest lucru însemna să rănească o speranță de fericire în imensa durere pe care a produs acest cutremur. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Maură, și acum urmează domnul Guerrero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnilor comisari, în primul rând aș vrea să adresez condoleanțele mele membrilor uh, familiilor celor patru militari spanioli care și-au pierdut viața recent în Haiti. Erau experți din armata spaniolă, dar au mers acolo ca soldați în cadrul acțiunilor de solidaritate internațională și lucrau la fața locului atunci când elicopterul lor uh, a explodat. Situația lor uh, arată că nu există nicio contradicție între securitate și um, ajutor umanitar. Fără securitate este foarte greu să păstrăm neutralitatea și independența într-un demers de acțiune umanitară. Aceasta este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem trebuie să recunoaștem uh, ceea ce fac forțele armate europene, mai ales uh, cele spaniole. Uh, domnule președinte, domnilor comisari, situația din Haiti ne arată că sărăcia Uh, sporește efectele catastrofelor naturale. Guvernanța sau lipsa de guvernanță încetinesc posibilitatea de a acționa într-un mod eficient. Sărăcia și lipsa de guvernanță merg adesea mână în mână, ceea ce este ilustrat și în Haiti. Astfel, pe lângă faptul că trebuie să sprijinim procesul de reconstrucție, trebuie să sprijinim și guvernanța din Haiti, pentru că doar astfel putem să uh, realizăm obiectivul stabilit de la New York și anume Haiti trebuie să fie cel care își realizează reconstrucția. Mulțumesc, domnule Herrero. Următorul vorbitor este uh, domnul Michel, timp de un minut și jumătate. Mulțumesc. Aș vrea să îi felicit pe cei doi comisari uh, responsabili de aceste acțiuni. Le mulțumesc pentru reacțiile lor uh, foarte prompte. Seismul din Haiti a fost uh, sursa unui elan de solidaritate, de fraternitate, de o amploare perfect justificată și salut de altfel curajul poporului haitian și al guvernului haitian, al ONG-urilor și al diasporei haitiene, dar și al donatorilor din întreaga lume. Slăbiciunile structurale culturale și instituționale din Haiti sunt bine cunoscute, iar această catastrofă a evidențiat amploarea lor dramatică. La New York, în martie, donatorii financiari au subliniat faptul că sprijinul financiar va fi pentru planul de dezvoltare al țării. De aceea, haitienii trebuie să-și recâștige încrederea în instituțiile lor. Aceasta este o urgență. Asistența donatorilor trebuie să fie, evident, bine coordonată și să fie de o bună calitate. Așa cum spune președintele Preval, aceasta trebuie să conducă la îmbunătățirea situației și trebuie să se creeze o comisie intermară pentru reconstrucția uh, acestei țări și pentru instituirea unui fond fiduciar pentru reconstrucția țării trebuie ca dreptul să prevaleze și descentralizarea trebuie să fie un aspect important. Acestea sunt puncte importante de reconstrucție și reconversie și cred că, domnilor comisari, veți ține seama de aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Strifler pentru un minut. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor comisari. Chiar în acest moment, sute de mii de persoane uh, trăiesc încă în uh, locuințe improvizate și uraganul se apropie statul din Haiti nu are capacitățile necesare pentru a susține aceste persoane, de aceea trebuie să uh, coordonăm prin ONU toate eforturile pentru a putea ajuta populația în mod eficient și eficace. Conferința Națională a Donatorilor din 31 martie a avut un rezultat bun și uh, mă bucur că uh, Uniunea Europeană trimite mai mult de 3 miliarde de euro. Am vorbit cu o singură voce, cea a doamnei Ashton. Ajutorul substanțial promis de către comunitatea internațională este un semn extrem de bun, însă acum trebuie ca aceste ajutoare să fie bine uh, utilizate pentru beneficiul populației din Haiti. Sectorul agricol trebuie să fie pe primul loc pentru a putea susține acest stat. Parlamentul European urmărește îndeaproape procesul de reconstrucție și vă reamintesc cât de important este să creăm o forță de protecție civilă, care este de mult așteptată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Arsenis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați comisari, stimați colegi. Criza umanitară din Haiti a subliniat problemele mecanismelor europene de a răspunde la uh, crizele umanitare internaționale. Nu avem linii bugetare și uh, mecanisme financiare în acest sens. Acest ajutor pentru Haiti a fost acordat de către statele europene individuale coordonate de Uniunea Europeană. Însă, aceste ajutoare chiar nu au ajuns la cetățenii din Haiti nici măcar la o săptămână după uh, cu tremur. Am... Noi trebuie să avem puterea de a executa rapid programele umanitare. Distrugerea a fost cauzată de un cutremur, însă asemenea crize pot să urmeze în urma uh, catastrofelor naturale, cum ar fi taifunuri, uragane și așa mai departe. După cum știm, schimbarea climatică este un fenomen creat de către noi din lumea dezvoltată, însă statele cele mai sărace suferă. Avem o datorie față de aceste state și trebuie să putem să răspundem Uh, și să ne uh, achităm de responsabilitățile noastre mondiale. Doamna Omen Reuten. Comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor uh, comisari. doamna Gârgheva, domnule Pilbax, după enorma tragedie care s-a produs în Haiti, și pe care ați menționat-o și dumneavoastră, trebuie să privim spre viitor. Conferința donatorilor care a avut loc la New York în urmă cu două săptămâni a alocat 7 miliarde de euro, cel puțin acelea erau sumele promise în baza planului de acțiune a autorităților haitiene. Uniunea Europeană a promis 1,6 miliarde de euro și acum aș dori să vă întreb pe dumneavoastră în ce mod vor fi transpuse aceste ajutoare într-un proces de reconstrucție stabil și de durată în Haiti. E vorba de un proces de durată, firește. Întrebarea pe care vă adresez este următoarea. În ce mod vedeți dumneavoastră planul de acțiune al autorităților haitiene și ați putea lua măsuri ca aceste sume care au fost promise să și fie folosite în mod eficace, deoarece populația are cerințe pe termen scurt, însă are nevoie și cerințe și pe termen mediu și lung. Și în ce mod am putea să garantăm locuințe pentru aceste 1,3 milioane de persoane fără adăpost? În ce mod am putea să garantăm pe termen mediu și lung că va fi reconstruită și infrastructura? Domnule președinte, este o chestiune importantă nu doar pentru populația care a fost direct afectată, însă cred că dacă vom face acest bine, acest lucru va garanta și o stabilitate politică a acestei insule, deoarece în acest moment acest stat este foarte, foarte fragil. Populația consideră că ajutoarele nu merg și nu ajung la cele care trebuie să ajungă. Așa că eu vă întreb cum putem să luăm măsuri astfel încât uh, să se schimbe situația politică a acestei insule și să se îmbunătățească abordarea guvernului haitian. Și o ultimă întrebare, domnule președinte. Există o comisie interimară privind relansarea haitiană condusă de domnul Clinton și este întrerupt de președinte pentru că a depășit timpul. Și aș dori totuși să vă întreb, continuă oratoarea, în ce mod vedeți dumneavoastră această contribuție din partea uh, necesar ființelor umane și cum să contribuim noi la asta. Mulțumesc. Mr. Kaczmarek now. Mulțumesc, domnul Kaczmarek. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Stifler pentru că a menționat această chestiune și aș vrea să le mulțumesc și comisarilor pentru declarațiile pe care le-au făcut. Multe dintre lucrurile pe care le-am spus în februarie în moțiunea de rezoluție pentru Haiti erau uh, bine întemeiate și ar putea să servească uh, drept bază pentru acordarea asistenței în Haiti. Haiti necesită această asistență imediată așa cum spunea și doamna Gheorgheva. Trebuie să existe însă o a doua fază de reconstrucție pe termen lung și aceasta necesită o evaluare a nevoilor. În mod clar, proprietatea asupra acestui proces trebuie să fie în mâinile poporului haitian și autorităților haitiene și mă bucur că Comisia a recunoscut acest fapt. Apoi, cea de-a treia problemă ține de noi. Trebuie să hotărâm ce trebuie făcut pentru a avea un ajutor coordonat. Mulțumesc, domnul Juven, vă rog. Un minut. Monsieur Domnule președinte, Europa acordat milioane de euro, timp, hrană, soldaților și medicilor, însă, pentru a-l cita pe primarul din Port-au-Prince, acesta a utilizat cuvântul catastrofă, nu pentru cat- consecințele uh, cutremurului, ci pentru a descrie dezorganizarea totală a activității umanitare. Cum putem împiedica această dezorganizare care a costat a avut un cost foarte înalt pentru Haiti. Domnule și doamnă comisar, există un răspuns care a fost evocat de toată lumea. Trebuie să creăm o forță europeană pentru securitatea civilă. Și vă întreb când uh, va lua decizia Comisia să propună Parlamentului crearea unei asemenea forțe cu o doctrină uh, și cu o coordonare de transport și de comunicare. Aceasta poate să fie introdusă Uh, poate să fie înființată rapid înainte de următoarea uh, catastrofă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Silvestris, un minut. Stimați uh, colegi, Trebuie să salutăm sumele foarte mari care au fost puse la dispoziție și asta e un lucru foarte bun, însă și mai important au fost principale orientări generale cu privire la utilizarea fondurilor. Deci, în sensul reconstruirii din această criză, trebuie să ieșim mai puternici și cu niște structuri publice și locuințe private mult mai puternice decât cele care erau înainte să se producă acest cutremur și înainte ca el să le nimicească. Nu putem considera că reconstrucția să prevadă curățarea taberelor de barăci sau modificarea acestor condiții sociale care existau înainte, pentru că în acest sens e nevoie de foarte mulți bani ca pentru care să se întâmple. În același timp este nevoie și ca puține resurse puse la dispoziție de către instituțiile naționale să reprezintă deci, uh, un prim pas, este un plan pe termen lung pentru o coordonare puternică și foarte autoritară. După ce s-au înregistrat anumite întârzieri uh, într-o primă fază prin care Europa, prin reprezentanții săi și prin delegația pentru politica externă, politica nu a sclipit prin eficiență și prin reacții rapidă, astăzi însă salutăm munca extraordinară depusă în materie de coordonare de instituțiile noastre și uh, e de dorit ca în acest sens și în același mod să se continue și cu un plan pe termen lung care ar putea să ducă la un rezultat foarte bun. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc, domnule Silvestris, și acum am trecut la procedura Catch the Eye și începem cu doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă și domnule comisar. Cutremurul din Haiti a fost uh, urmat de ajutor umanitar internațional. În plus, față de trupele din uh, Statele Unite și în Canada, aș vrea să salut și sprijinul uh, slovacilor, dar și sprijinul oferit de mm, Ordinul Cavalerilor Templieri. Din păcate, Europa a reacționat uh, relativ lent în a furniza ajutor, mai ales în a furniza hrană, apă și combustibil. De fapt, unele dintre echipele de salvare care au fost trimise la fața locului nu erau atât de bine instruite pe cât ar fi trebuit. De aceea fac un apel la autoritățile competente din statele membre și din Uniunea Europeană să instituie uh, un grup uh, comun de intervenție în situația de urgență. Cred că avem nevoie de o mai bună instruire în ceea ce privește ajutorul umanitar și trebuie să avem echipamente adecvate. Următorul vorbitor este Francesca Keller. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc și mulțumesc comisarilor pentru prezentările lor și pentru eforturile uh, pentru ajutor umanitar. Uh, însă, Uh, sunt de acord că uh, trebuie să punem accentul pe ajutorul acordat întregii insule. Trebuie să rămânem la angajamentele noastre actuale și dacă vedem că statele membre nu uh, respectă angajamentele de 0,7%, noi trebuie să ne asigurăm că și le vor respecta. Acum se pare că problema Haiti trece în uitare uh, prin alte politici ale Uniunii Europene. Trebuie să avem o coerență a politicilor noastre pentru a avea un succes în Haiti, uh, pentru ca întregul proces să nu fie periclitat de noile evoluții în Europa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Ietemachi. Eon. Domnule președinte, Uniunea Europeană a sprijinit statul Haiti și este foarte bine că s-a întâmplat acest lucru, însă nenorocirea aceasta ne-a demonstrat uh, foarte clar cât uh, de mult are nevoie Uniunea Europeană de e, uh, echipe de ajutor umanitar. Trebuie să îmbunătățim prevederile în materie de ajutor umanitar. Nu e de ajuns doar să începem să aruncăm cu resurse. Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă să aibă o reacție rapidă în fața unor astfel de situații de criză. Trebuie să poată reacționa rapid și să trimită oameni către toate aceste locații și să ajute oamenii rapid, nu după ce s-a scurs o perioadă de timp foarte lungă. E sigur că este important ajutor umanitar, însă este esențial că el să ajungă rapid și se pare că Europa nu reușește să ofere acest lucru în acest moment. De aceea avem nevoie de aceste forțe de reacție rapidă. Mulțumesc, mai dorește altcineva să ia cuvântul, să vede treaba că nu, motiv pentru care dau cuvântul doamnei Gheorgheva pentru a rezuma discuția și a răspunde întrebărilor care au fost adresate. Thank you. And with your permission, I... Mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră am să îi dau posibilitatea și domnului Pibalc să răspundă la întrebările legate de reconstrucție. Această discuție a fost foarte utilă și foarte încurajatoare pentru noi. Înainte de a trece la întrebările propriu-zise, mă alătur domnului Guerrero în a-mi exprima condoleanțele pentru familiile celor patru soldați spanioli care și-au pierdut viața, dar și uh, celor care și-au pierdut viața în uh, timpul activităților de reconstrucție în Haiti. Aș vrea să încep uh, cu problema de politică este vorba de îmbunătățirea capacităților de intervenție și reacție ale Uniunii Europene. Mă bucur să-l văd pe colegul meu, domnul Barnier, în această sală, pentru că dumnealui a depus eforturi foarte mari în aceste eforturi. Uh, în cadrul Comisiei de Dezvoltare, pe 26, vom discuta despre prioritățile Uh, pe 2010 pentru întărirea capacităților europene în acest sens. Vă pot asigura că aceasta este o prioritate majoră pentru echipa noastră. Vom uh, colabora îndeaproape cu statele membre și cu Parlamentul pentru a găsi o soluție care să ne îmbunătățească capacitatea de a interveni în caz de urgență și catastrofă. Într-un moment în care intensitatea și frecvența dezastrelor cresc și într-un moment în care bugetele țărilor noastre vor fi foarte stricte în următorii ani, nu există altă cale decât de a întări cooperarea europeană și de a întări uh, capacitățile de intervenție eficientă în uh, cazuri de urgență și trebuie să fim eficienți din punctul de vedere al costurilor și rezultatelor. Mâine vom avea o discuție în acest sens și vă pot asigura că aceasta este o prioritate majoră pentru echipa noastră în următoarele câteva luni. Acum am să revin asupra unui număr de patru întrebări. Prima se referă la combinarea uh, Uh, dintre intervenție și uh, eforturile de reconstrucție. Acest lucru este foarte important, pentru că dacă separăm uh, reconstrucția de asistența umanitară, atunci riscăm să se producă o tragedie foarte mare. De aceea trebuie să continuăm livrarea de hrană. Guvernul din Haiti a sugerat să uităm de această abordare de a livra hrană și să furnizăm doar uh, bani pentru lucrările de reconstrucție. Sigur că este bine acest lucru, dar trebuie să avem o abordare precaută. În ceea ce privește siguranța alimentară, politica noastră în Uniunea Europeană este foarte progresivă, pentru că pune accentul uh, pe achizițiile locale de hrană în scop umanitar pe cât posibil uh, și de aceea am discutat uh, de dimineață, într-o sesiune de dimineață la New York, unde am invitat ONG-uri din Haiti și ONG-uri internaționale. Am fost foarte mândră că ONG-urile europene au fost cele care au uh, menționat această problemă a dezvoltării agricole și a revenirii la productivitatea agricolă în Haiti. În al treilea rând, aș dori să vorbesc despre adăpost, despre adăposturi. Nu este deloc o problemă banală, pentru că oamenii nu vor pur și simplu să se mute de unde sunt acum. Chiar dacă casele lor uh, sunt sigure, le e teamă să se întoarcă în locuințele lor din cauza traumei suferite. În plus, uh, cartiere întregi s-au mutat și atunci lor le este teamă să piardă legăturile sociale cu comunitatea. Deci nu este vorba de o lipsă de dorință și de voință, este un fenomen social care urmează unui astfel de dezastru, este un uh, fenomen de natură socială. Nu este ușor să deplasăm oamenii din zonele inundabile în zone de siguranță, dar aceasta este o prioritate pentru noi. Și am să închei prin a răspunde la întrebarea legată de durabilitatea pe termen lung. Este vorba de durabilitate în privința guvernanței, dar și în privința protecției mediului. Acum în câteva săptămâni am survolat Chile și Haiti. Deasupra Haiti uh, se vede un peisaj al unei insule complet distruse. Se poate vedea amploarea acestei distrugeri. Deasupra uh, Chile se vede că guvernul a implementat un program de împădurire și de stabilizare a solului. Deci au creat un mediu mai bun care evident îi ajută foarte mult pe oameni și ne gândeam uh, la această perspectivă pe termen lung, așa cum s-a procedat în Chile. Sunt, sigur, sunt de acord cu dumneavoastră că ceea ce propune Banca Mondială necesită coordonare în cadrul unui fond comun. Este nevoie și de o abordare de management al proiectelor. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. Și acum am să-i dau cuvântul domnului Pibalx. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule Pibalx. Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, de obicei, dacă aș avea o dorință ar fi să am mai mult timp la dispoziție în Parlament pentru a răspunde la toate întrebările. Nu vă voi putea răspunde la toate întrebările, însă voi încerca să le parcurg pe câteva. Comisia contează pe susținerea dumneavoastră. Haiti nu este un caz în care Comisia să acționeze singură. Uh, întreaga societate europeană s-a angajat și este un efort considerabil din partea comunității europene a existat o evaluare internațională a situației, guvernul a făcut un plan care a fost discutat cu ONG-urile, au existat comisii interimare care au coordonat procesul și, în mod clar, nu creăm ceva paralel. Lucrăm pe baza acestor decizii. Este vorba de o fundație bine pregătită. În legătură cu angajamentul nostru, pe partea Uniunii Europene există un angajament politic ferm acest lucru este valabil și pentru ceilalți parteneri. Există și, uh, însă există problema uh, funciară, există o problemă cu cadastrul. Bineînțeles că este vorba și de uh, responsabilitatea politică. Procesul politic din țara respectivă, trebuie, din Haiti, trebuie să susțină dezvoltarea pe termen lung și aici este o provocare majoră însă noi putem să-i susținem doar pe uh, cetățeni, pe societatea politică din Haiti. În ceea ce privește transparența procesului, structura internațională a donatorilor a fost uh, înființată în mod transparent și întregul proces comunitar este unul transparent. Fondurile vor fi cheltuite bine și eficient. În ultimul rând, nu cred că trebuie să subestimăm că cei care sunt prezenți la fața locului din partea statelor membre și din partea inter- comunității internaționale. Mi exprim și eu condoleanțele către familiile celor care au murit în această, uh, care și-au pierdut viața în munca de reconstrucție însă acest proces sperăm că va fi un succes. Vă mulțumesc, domnule comisar. Stimați colegi, dezbaterea s-a încheiat. Ședința se suspende până la ora 15 și vă urez poftă bună.